Pan Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Important. Acum, acesta este un moment foarte important. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, mâine va avea loc ziua, va fi ziua europeană pentru, de comemorare a victimelor terorismului, 11 martie, dedicată celor peste 5.000 de victime ale terorismului în Uniunea Europeană. Teroriștii au declarat războiul împotriva civililor. Au loc atacuri în locuri unde oamenii ar trebui să se simtă în siguranță în țările lor. este, sunt acte rușinoase realizate cu sânge rece. De aceea terorismul nu poate avea justificare. Noi, europenii, suntem puternici și uniți. Nici o organizație teroristă sau criminală nu ne poate slăbi încrederea în valorile pe care se bazează Europa Unită. Doamnelor și domnilor, vom păstra un moment de reculegere în memoria victimelor terorismului. Vă mulțumesc. Czytam Państwu na początku oświadczenia pisemne. Mm, pentru început o să vă citesc niște informații în legătură cu declarații scrise. Declarația de, prezentată de deputații Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Confam, Mai Cristin Viargea și Renate Weber privind instaurarea statutului european pentru asociații um, fundații și asociații mutuale a uh, primit